Euh, bon après-midi. Donc, euh, je suis la vice-présidente. Bună ziua! Sunt vicepreședinta Comisiei Juri și am plăcerea de a coprezida alături de doamna Bilder prima parte a reuniunii și anume comisia, uh, reuni, uh, reuniunea comună a comisiilor Juri și FAM și mă bucur foarte mult că sunt copreședintă. Avem plăcerea de a avea pe doamna Lidia Munci, ministra luxemburgheză a șanselor egale, care este o bună prietenă, ba chiar o complice a noastră în niște lupte fără sfârșit. Așadar, discutăm în această după-amiază despre reprezentarea femeilor în consiliile de administrație. Nu cred că trebuie să vă mai amintesc că în prima lectură Parlamentul a aprobat cu o foarte mare majoritate uh, Uh, acest proiect și așteptăm de atunci poziția Consiliului. Și vă asigur că pentru președinția luxemburgheză acest subiect este prioritar și că doamna ministru este foarte uh, implicată în acest dosar și dorește să îl promoveze. Domnia sa ne va spune cum stăm și am de asemenea plăcerea să o ascult și pe doamna Jurdon și să aud de la ea recomandările OCD în acest domeniu. Îmi să-i dau acum cuvântul copreședintei, doamna Bearder. Well, thank you very much, Coach. Mulțumesc foarte mult, doamnă copreședintă. Mă bucur și eu foarte mult să coprezidez această reuniune de astăzi, reuniunea noastră comună cu Comisia Jurii. În acest dosar, Parlamentul și-a făcut treaba și a făcut-o foarte bine. Textul în primă lectură a fost aprobat în 2013 și este corect și echilibrat și ar putea să reprezinte o contribuție foarte bună pentru atingerea obiectivelor de reprezentare a femeilor în consiliile de administrație ale societăților. Știți că situația nu este atât de bună cum speram noi acum mulți ani, însă vom face oricum progrese și sperăm să uh, dăm un nou imbold situației prin um, inițiativa noastră. După cum ați auzit, președinția luxemburgheză ne-a susținut foarte mult și vreau să le mulțumesc pentru munca depusă și colaborare. Dar nu ne aflăm într-un moment uh, simplu. Consiliul ar trebui să încerce să obțină un acord începând uh, de la reuniunea din 7 decembrie și ar, chiar ar fi momentul să o facă. Eu ca britanică nu mă mir când aud că cei de la Consiliu au și alte lucruri de făcut și știu că mm, în Consiliu sunt uh, multe state care nu susțin această legislație, ba chiar doresc să blocheze proiectul și uh, situația nu e deloc bună dacă ne gândim la directiva concediului de maternitate și la altele similare. Trebuie cu toții să facem presiune asupra statelor noastre să ne asigurăm că guvernele aud mesajul Parlamentului și al Comisiei. Și atât mă bucur să mă aflu aici și aștept cu nerăbdare să aflu opiniile invitatelor noastre ca să putem merge înainte cu această recomandare atât de importantă. Mulțumesc! Vom da imediat uh, cuvântul doamnei Muci, doamna ministru. Merci, mesdames les Mulțumesc, doamne președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc um, tuturor pentru că ați avut inițiativa acestei reuniuni. Este ocazie pentru mine să um, readuc atenția tuturor asupra unui dosar care merită toată atenția noastră. Ați spus-o și dumneavoastră, e vorba de reprezentarea femeilor în consiliile de administrație. Voiam neapărat să vin astăzi aici la uh, reuniunea dumneavoastră pentru a participa la această dezbatere și pentru a uh, da dovadă de angajamentul președinției luxemburgheze în acest dosar, dar și pentru că eu personal țin foarte mult la subiectul acesta și uh, el merită să fie promovat. Știți că dosarul este în curs de negociere la nivel tehnic și, uh, de asemenea, că mai sunt multe de făcut. Am spus încă de la intervenția mea la Comisia FAM din 14 iulie că egalitatea între femei și bărbați în luarea deciziilor este una dintre prioritățile uh, președinției luxemburgheze și, de asemenea, una din prioritățile din programul nostru de lucru. Aș dori să vă prezint uh, discuțiile desfășurate pe acest subiect în ultimele uh, săptămâni și, ca exemplu, aș dori să menționez o conferință internațională organizată la mondorf leban în uh, Marele Ducat, uh, pe 15 și pe 16 octombrie. A participat și raportoarea dumneavoastră, doamna Evelyn Regner, și căreia doresc să îi mulțumesc foarte mult pentru prezență, dar și pentru uh, cât de curajos și-a argumentat intervențiile. Astfel am reușit să discutăm în detaliu propunerea de directivă privind femeile în consiliile de administrație și a fost realmente un element central al discuției noastre. Am uh, întrunit uh, actori din lumea economică, politică, științifică și universitară. Principala mea concluzie după cele două zile de conferință a fost că trebuie realmente să punem în aplicare o gamă de măsuri pentru a atinge un echilibru mai bun între bărbați și femei în procesul de luare a deciziilor. Cred că veți fi de acord cu mine că nu există nicio soluție minune pentru a ajunge de pe o zi pe alta sau de la un an la altul la o reprezentare de egalitate în ceea ce privește luarea deciziilor. Și, sincer, nu cred că contingentele reprezintă o soluție universală la toate problemele. Însă, reprezintă o soluție care a dat roade în multe țări și de aceea dorim să integrăm um, această soluție într-un pachet mai larg de măsuri obligatorii sau uh, voluntare pentru a permite progresul. Acest pachet de măsuri se va baza pe legislație, este o bază foarte eficace sau se poate baza și pe practicile aplicate la diferite niveluri pe plan internațional și național. Doresc să o subliniez uh, încă o dată, acest pachet de măsuri nu este și nu va fi complet fără contingente. Așadar, doream să precizez acest lucru aici, în fața dumneavoastră. Ținând cont de toate acestea, am pregătit concluziile privind femeile și bărbații în procesul decizional pe care le va adopta Consiliul EPSCO în 7 decembrie 2015. Mai sunt doar câteva săptămâni până la uh, această dată. Doamnelor și domnilor, puteți vedea că aceste dosare progresează mai mult sau mai puțin bine. Sunt mândră de mai multe dosare care progresează, dar uh, președinția nu controlează tot ce se întâmplă și deci mai sunt și dosare care nu progresează așa cum mi-aș dori eu să se întâmple. Unele dosare la care ținem mult necesită un efort colectiv și un angajament mai vizibil din partea statelor membre. Este cazul propunerii de directivă privind femeile în consiliile de administrație. Și aș spune că acesta este unul dintre dosarele la care ar mai fi nevoie de un mic uh, imbold. În uh, data de 14 iulie, în discursul meu de la Parlamentul European, am promis că președinția va pune din nou acest dosar pe ordinea de zi a Consiliului. Am prezentat un text de compromis. Era necesar să prezentăm un text de compromis și acesta a avut obiectivul în principal de a răspunde la preocupările exprimate de statele membre, care au deja o legislație națională în acest domeniu. Pentru a permite diferitelor delegații să aibă timp să examineze propunerile făcute, președinția luxemburgheză a propus retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct – la Consiliul EPSCO din 5 octombrie. Era necesar să procedăm în acest fel și să acordăm realmente o șansă tuturor statelor ca să nu ca să nu ni se poată reproșa că delegațiile și diferiții actori naționali nu au avut timp suficient să uh, studieze acest nou text. Așadar, acest dosar va fi pe ordinea de zi a Consiliului din 7 decembrie pentru o discuție de orientare generală. Eu asta doresc și pot să vă asigur că acest text um, va rămâne aproape de obiectivele ambițioase din propunerea inițială și, în același timp, va oferi statelor membre flexibilitatea necesară pentru a-și um, folosi legislațiile naționale existente în materie. Am făcut realmente un progres și am considerat că această deschidere este necesară uh, ca să fie respectate demersurile naționale din anumite state. Acest dosar este încă în curs de negociere pe plan tehnic. Stimate doamne, stimați domni, ce trebuie acum să facem este să obținem um, susținere de la nivelul politic și asta la cel mai înalt nivel pentru a putea utiliza săptămânile pe care le mai avem la dispoziție. În ultimele săptămâni și luni eu m-am străduit foarte mult să atrag atenția colegilor și colegelor mele de la nivel ministerial asupra efectului de semnal pe care îl are această propunere de directivă. Mm, la majoritatea dintre ei nu era necesară această amintire, pentru că ei cunosc foarte bine acest efect de semnal al propunerii de directivă. O majoritate în Consiliu favorabilă acestei propuneri ar fi, după părerea mea, mai mult decât o etapă pe calea spre o reprezentare echilibrată a femeilor și a bărbaților în poziții de conducere ar fi și un semnal foarte puternic pentru mai multă egalitate de gen în Europa. Acesta ar fi efectul de semnal de care am avea nevoie. Consiliul EPSCO din 7 decembrie va fi decisiv, după părerea mea, și pentru viitorul propunerii de directivă. Pot să vă asigur că președinția luxemburgheză, în colaborare strânsă cu Comisia Europeană, va face în următoarele zile și săptămâni tot ce stă în putere pentru a obține un acord. cred că știți că la începutul săptămânii acesteia, împreună cu doamna comisar Iurova, am trimis o scrisoare comună tuturor statelor membre pentru a sublinia încă o dată importanța acestei propuneri și, de asemenea, pentru a atrage atenția asupra necesității sale absolute în combaterea subreprezentării flagrante a femeilor în consiliile de administrație. Subreprezentare care încă este prezentă inclusiv în uh, societățile cotate la bursă. Acum și realmente acum, adică în următoarele săptămâni, avem nevoie de o solidaritate cât mai largă din partea tuturor actorilor implicați. Sigur că pentru mine Parlamentul European este cel mai important sprijin. Am simțit acest lucru deja și uh, am primit confirmarea detaliată din partea dumneavoastră în luna iulie când am fost aici și v-am prezentat programul nostru. Aș dori astăzi să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați votat în unanimitate pentru această propunere pe care ați uh, adoptat-o încă din noiembrie 2013, dar și pentru toate celelalte inițiative, cum este cea de astăzi, această reuniune comună a celor două comisii, la care se adaugă nenumăratele dezbateri și uh, ședințe care nu sunt publice, în parte, dar uh, la care se lucrează foarte intens și care au fost foarte utile în discuțiile cu guvernele și cu parlamentele naționale pentru a promova acest dosar și pentru a câștiga susținere pentru proiectul nostru comun. De aceea aș dori să-mi închei intervenția cu un apel foarte larg. Haideți uh, să nu uh, încetinim ritmul, haideți să nu ascultăm uh, criticile, pentru că, din păcate, încă mai există critici, nu am reușit să um, le înlătur în ultimele săptămâni și luni și uh, trebuie realmente să-i convingem pe cei care sunt încă împotrivă să susțină obiectivul comun de a uh, implica mai mult femeile în procesul decizional economic. Trebuie să reușim să ne apropiem de atingerea acestui obiectiv. Încă o dată vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația uh, de astăzi la reuniunea dumneavoastră de comisie și uh, mulțumesc foarte mult și pentru sprijinul pe care l-am primit din partea dumneavoastră încă de la început și vă mulțumesc și pentru atenție. Thank you, Lydia, for this. Mulțumesc, Lydia, pentru acest discurs foarte interesant, dar nu prea optimist. După, după ce îi dăm cuvântul domnului Jordan de la OCD, vom avea și o dezbatere, deci voi da cuvântul în sală. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici, un privilegiu să vă pot împărtăși eh, din experiența OCD privind acest subiect foarte important Probabil nu vă surprinde faptul că aceasta este o prioritate pentru secretarul general al OCDE și pentru cele 34 de state membre. O să vă fac o trecere în revistă a recomandărilor noastre cu privire la această chestiune. O să vă împărtășesc unele informații recente și, în concluzie, o să vă prezint ideile pe care le avem pentru pașii de urmat. din 2013 avem recomandări de gen care reprezintă un proiect orizontal, o abordare generală a OCDE care se referă la învățământ, ocupare și antreprenoriat. Femeile în uh, funcție de conducere intră în prima categorie, ocupare, în momentul în care avem o recomandare a Consiliului la OCD, după o perioadă de trei ani, trebuie să revenim la nivel ministerial, la nivelul Consiliului, cu un raport privind progresul registrat asupra recomandării. Iar a, iată de ce monitorizăm progresul acestui raport și acesta va fi prezentat la nivel ministerial în 2017. Pe scurt, pe scurt vreau să vă spun că recomandarea acceptată de Consiliul OCDE la nivelul acestui subiect, femeile în posturi decizionare, mai ales în consiliile de administrație, um, are mai multe abordări în ceea ce privește sporirea reprezentării femeilor în posturi decizionare, inclusiv uh, măsuri cum ar fi ținte pe bază de voluntariat, uh, cote, cerințe de transparență, de divulgare de informații și alte inițiative pe bază de voluntariat. Aceasta este acestea sunt principalele recomandări. Acest lucru înseamnă că OCDE-ul este organizat în uh, comitete, comitetele care se referă la comitetul la care se referă la acest subiect, uh, unde eu sunt uh, membra secretariatului privind comitetul privind guvernanța corporatistă. În momentul în care ne actualizăm standardele, noi trebuie să ținem cont de recomandările Consiliului. Și întâmplător Principiile de guvernanță corporatistă G20 ale OCDE au fost revizuite de curând uh, și um, aprobate de G20 în această toamnă și, bineînțeles, de Consiliul OCDE. Și pentru prima dată, principiile acestea includ o, o referire la această recomandare privind femeile în funcție de conducere, care unde se spune că fiecare țară trebuie să fie încurajată să ia măsuri privind ținte obligatorii, um, informații care trebuie făcute publice și cote și inițiative diverse pentru a influența diversitatea de gen în consiliile de administrație și în funcție de conducere la nivelul managementului. Este foarte interesant faptul că în momentul în care vorbim despre guvernanță corporativă, este vorba de consiliile de administrație, ne referim la relația între acționari, consilii și uh, management și director. Deci este interesant că în cadrul principiilor noastre această chestiune intră la punctul evaluarea Consiliilor de Administrație în ceea ce privește prestația, contextul și competențele membrilor Consiliilor de Administrație. Iar când vorbim despre femei uh, în Consiliile de Administrație, nu este vorba de un principiu teoretic, este vorba de o procedură de uh, persoane care iau aceste decizii. Acționarii au un rol activ aici, dar până la urmă Consiliul de Administrație răspunde de procedură este vorba despre numirea membrilor Consiliului de Administrație și noi încurajăm transparența acestor proceduri și dorim ca ele să fie respectate. Consiliul de Administrație definește profilul individual și general al membrilor săi. Și, în egală măsură, Consiliul de Administrație are o răspundere specială de a identifica candidați. Iar acest uh, lucru se face adesea prin intermediul comitetelor de numire. Doream să fac deci o prezentare de ansamblu a acestei discuții din perspectiva noastră. Este vorba despre perspectiva guvernanței corporative. Care este statutul acestor principii? Aceste principii, aceste standarde sunt pe bază de voluntariat, dar au fost folosite de țările din întreaga lume și fac parte din uh, între principiile de standardelor de stabilitate financiară sunt folosite de Banca Mondială în ceea ce privește revizuirea standardelor și codurilor, deci ne bucurăm foarte mult pentru prima dată în cazul acestor standarde adoptate de către statele membre și țările G20, avem o referire la îmbunătățirea reprezentării femeilor în rândul posturilor de conducere. Aș dori să vă împărtășesc rezultatele cercetării și dovezilor activității noastre, fiindcă toate recomandările noastre se, bază, se bazează pe informații concrete. În 2012, înainte de recomandările de gen, am efectuat un studiu în care a arătat că o proporție mare a femeilor din Consiliul de Administrație uh, afectează în mod pozitiv uh, uh, guvernanța corporativă, mai ales a companiilor care au o prestație proastă. Trebuie să clarific aici că și în momentul în care analizăm prestația companiilor, la ora actuală avem mult mai multe informații disponibile decât acum trei ani, constatăm că există unele corelații despre care vă voi vorbi imediat, dar este foarte greu în acest domeniu să dovedim cauzalitatea, însă constatăm că există foarte multe corelări. Aș dori să subliniez câteva aspecte interesante din raportul din 2014 care va fi actualizat în curând. În primul rând, un Consiliu de Administrație heterogen poate um, monitoriza mai bine activitatea directorilor, iar femeile prezența femeilor la nivelul posturilor de conducere poate activit, a, asigura independența deciziilor și asigură o diferență de perspectivă, de experiență și de uh, capacități de soluționare a problemelor. Și uh, în, uh, în aceste cazuri de diversitate, directorii sunt trași mai ușor la răspundere. Iată câteva dintre rezultatele studiilor noastre. În momentul în care analizăm datele, ne dăm seama că în Europa, pe site-urile dumneavoastră, 20,2% din membrii din membrii Consiliul de Administrație la nivel înalt sunt femei, dar numai 3,3% um, din numărul de, din uh, proporțional la nivelul directorilor sunt femei. Deci asta o cercetare interesantă care este legătura între prezența femeilor la Consiliul de Administrație și prezența femeilor la nivel de, de director general. Pe baza unui recensământ de catalist din anul trecut, am văzut că numai 9 țări au trecut uh, pragul de 20% prezența femeilor în consiliile de administrație. Și uh, la nivelul uh, de director general, situația este um, mai proastă, cu procentul de femei în aceste posturi este numai de 3,3%. Sigur, nu voi zăbovi prea mult asupra acestui aspect, pentru că nu despre asta am venit să vorbim aici, dar este interesant să constatăm rezultatele pozitive la nivelul prestației financiare în momentul în care vorbim despre profit asupra capitalului și uh, impozitele, în momentul în care uh, numărul femeilor este mai ridicat în cadrul, uh, în cadrul posturilor de director executiv. Companiile care au mai multe femei în consiliile de administrație uh, au uh, mai puține controverse legate de guvernanță. Această uh, informație este una recentă, o, o corelare interesantă pe care am depisat-o recent. Uh, puteți vedea că în 6500 de consilii de administrație riscul este mai scăzut în momentul în care prezența femeilor este semnificativă în consiliile de administrație. Uh, Uh, guvernanța corporativă este activă din acționari, cum am spus, și acționarii devin mult mai activi în ceea ce privește promovarea diversității de gen. Așa cum arată cercetarea și studiile, consiliile de administrație care sunt mai echilibrate au o prestație mai bună, ceea ce îi face pe investitori să fie mai atenți și mai implicați financiar cu aceste companii. În Marea Britanie, trei mari investitori au spus în 2014 că vor respinge propuneri al propunerea de Consiliu de Administrație unde nu sunt prezente femei pentru cele mai mari companii și apoi diversitatea este inclusă în subiectele de implicare a companiile. În 2014 fondurile de pensii au contestat parteneriatele cu mari companii din California care nu aveau femei în um, Consiliul de Administrație. Alte statistici interesante de la de un studiu Grand Thornton din anul acesta este că există un număr asociat, costul de oportunitate um, asociat uh, Consiliul de Administrație 100% masculine. Deci ar costa 750 de miliarde de dolari pentru o mie peste o mie de companii în uh, SUA, India și Marea Britanie dacă consiliile de administrație ar fi uh, constituite numai din bărbați. Deci, iată, e vorba de o sumă, de, această sumă care ar fi pierdută dacă nu ar exista femei în uh, Consiliul de Administrație. Ce facem noi la OCD? Și iată doar o prezentare generală a situației la nivelul țărilor. Uh, E vorba de țări care au cote obligatorii, țări care folosesc uh, o abordări mai ușoare, cum ar fi coduri de conduită, obiective neobligatorii și alte abordări și vom uh, publica un raport de progres și așteptăm cu nerăbdare să vedem uh, ce faceți dumneavoastră aici, ce roade vor da eforturile dumneavoastră, iar în acest raport vom analiza efectul acest, acestor abordări diferite și vom vedea care sunt condițiile necesare pentru a înregistra succes. Deci, cum și când funcționează lucrurile. Vom încerca să sprijinim punerea în aplicare a principiilor OCDE G20 în acest domeniu prin intermediul unui proiect Femeile uh, în mediul de afaceri, unde vom sublinia importanța canalizării uh, talentului din rândul întregii populației și um, ocaziile care se pierd în momentul în care nu se face acest lucru. Iar în cele din urmă vom analiza vectorii de schimbare, deciziile la nivel de politici, cele mai bune practici, deci avem uh, multă treabă. Voiam să vă, să vă prezint și recomandările adoptate de OCDE în acest domeniu și voiam să vă vorbesc despre informațiile pe care le-am strâns și despre activitățile noastre pe viitor. Vă mulțumesc! mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă care care ne dă speranță după cuvintele mele puțin mai pesimiste și acum uh, vă propun să începem dezbaterea în sală. Dacă aveți întrebări sau sugestii pentru invitații, invitatele noastre, o să vă dau cuvântul Maria Renș. Merci, euh, merci. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru aceste prezentări. Îmi cer scuze, am întârziat puțin, fiindcă are loc în același timp uh, o altă dezbatere importantă în ceea ce privește curțile de arbitraj. Mă rog, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări și uh, dat fiind uh, cifrele care ne-au fost prezentate, ne punem întrebarea de ce nu ajungem, deci nu reușim să convingem Consiliul să înregistreze progres în ceea ce privește a modalitățile de îmbunătățire a reprezentării femeilor în Consiliul de Administrație. Cu atât mai mult cu cât propunerea făcută atât de către Comisie și de Parlamentul European, care a susținut-o, este o propunere care, pe de o parte, este ambițioasă, bineînțeles, și în egală măsură nici nu este, nu are un caracter obligatoriu, extrem de uh, strict în ceea ce privește sancțiunile în cazul în care obiectivele nu ar fi atinse. Eu cred că propunerea pe care o avem pe masa negocierilor la ora actuală ne permite să dăm dovadă că este, există o voință de a înregistra progres în ceea ce privește reprezentarea femeilor și știm că nu este vorba doar despre faptul că suntem fem- feministe, e vorba și despre argumente economice care ni s-au dat, de ce există aceste argumente economice și anume că uh, companiile sunt, au o prestație mai bună când există reprezentarea femeilor în consiliile de administrație, deci în afară de argumentele feministe care, să zicem, ar putea fi contestate, bine, nu le-aș contesta eu, dar s-ar putea, deci pe lângă aceste argumente feministe există și argumente economice care, care ne arată că putem înregistra progres. Deci propunerea comisiei este o propunere care dă timpul necesar și șansa fiecărui stat membru să să se dezvolte treptat, treptat în acest domeniu. Deci, întrebarea pe care aș dori să o adresez, domnule ministru, este o încercare de a, de a înțelege ce se întâmplă la Consiliu la ora actuală, ce am putea face pentru a debloca această situație și pentru a înregistra progres pe marginea acestui subiect. Deci, este mai degrabă o întrebare politică. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă în mintea Consiliului la ora actuală? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, vă propun să adunăm câteva întrebări, după care să dăm cuvântul pentru răspunsuri să se răspundă la toate întrebările. Doamna Besera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru concizie și pentru hotărâre. Uh, mulțumesc, doamna ministru și reprezentante de la OCDE. Angajamentul nostru este foarte important și Uh, prezentările dumneavoastră ne zugrăvesc realitatea. Care este realitatea, care sunt argumentele aduse? Și ne punem întrebarea ce se întâmplă de fapt, fiindcă există argumente care merg mai departe, care ne dovedesc, care ne dovedește că este o realitate universală și că singurul lucru singurul lucru care este echilibrat uh, ar trebui să fie distribuirea talentului, fiindcă altfel pierdem. Aș dori să adresez o întrebare. Doamne ministru, nu numai ce put, să vă întreb nu numai ce putem, nu numai ce putem face noi în ceea ce privește minoritatea de blocaj în cadrul Consiliului, Vreau să, vreau să vă întreb dacă în contextul în care următoarea președinție va fi a țărilor de jos, vom, ce vom face? Vom, uh, vom continua cu președinție după alta și să nu facem nimic? Se spune foarte clar că în 2016 trebuie să fie adoptată această directivă. Dar ce e? Un mandat clar sau doar o dorință? Comisia va trebui să um, execute acest lucru, chiar dacă nu s-a putut face acest lucru în momentul în care s-a hotărât alcătuirea comisiei și s-au desemnat comisare, chiar dacă era o decizie ce se putea lua ușor atunci. Constatăm, deci, că în momentul în care solicităm întreprinderilor, companiilor să dea dovadă de transparență, în momentul în care aleg membrii Consiliului de Administrație, ar trebui să ne punem întrebarea de ce nu avem de ce nu am avut uh, nicio uh, candidată care ar fi putut să fie luată în considerare uh, la noi, la comisie, deci să ne urmăm noi propriile noastre principii care, pe care le cerem celorlalți. Avem și principiile dezvoltării durabile. Agenda 2003, semnată de toate țările ONU și obiectivul numărul 5 se referă la egalitatea la egalitate. nu e vorba de obiective care vizează numai anumite state membre. Acestea sunt valabile pentru toate țările. Și când e o problemă de creștere sau alte probleme trebuie să redresăm probleme de creștere. Și în o altă chestiune. Și apoi trebuie să cerem mass media să își joace rolul de a transmite realitatea, de a oglindi realitatea. Asta este realitatea. Când consultăm uh, un specialist, nu trebuie neapărat ca să fie bărbat. Fiindcă asta nu este realitatea. Deci mass media transmite o imagine distorsionată a realității. Apoi, uh, în 2018-2020 ar putea să fie prea târziu să soluționăm probleme. Dacă lăsăm prea mult timpul să treacă, ne mai așteaptă încă 800 de ani până să redresăm situația. Asta era ultima, ultimul cal, conform ultimelor calcule. Deci contăm pe președinția luxemburgheză și și noi vom susține toate acțiunile care merg în direcția cea bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Marino Pinto. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult uh, pentru discursurile rostite, mulțumesc foarte mult doamnei ministru și mulțumesc uh, reprezentantei de la OCD. Îmi pare rău că nu sunt prezenți mai uh, mulți membri de la cele două comisii la un subiect atât de important și vreau să-mi cer scuze uh, în numele colegilor absenți. Îmi cer scuze că sala este așa goală și că ne prezentăm așa rușinos. Mă rog. Vreau să, să vă spun un lucru, doamnă ministru. Eu sunt, sunt mândru de contribuția pozitivă a Parlamentului European. Este vorba de faptul că 16 ani am fost uh, președinte al Ordinului Avocaților în, în Portugalia. Am avut două mandate consecutive. Și uh, um, Ordinul Avocaților are 21, 20 de membri plus președintele, deci 21. Acest, uh, uh, acest ordin a fost creat în 1926, deci are aproape 100 de ani. Iar la, la nivel de posturi de conducere, până să vin eu, erau numai trei femei. Iar eu când am venit în funcția de președinte, am avut uh, 10 femei și 10 bărbați în, uh, între aceste 20 de posturi. mi-a, mi-a fost greu să găsesc femei pentru aceste posturi. Fiindcă femeile în Portugalia nu sunt doar, uh, o femeie avocat nu este doar avocat, este și mamă și soție, deci are foarte multe sarcini care nu-i permit să se dedice exclusiv carierei de avocat. Și um, barul avocaților a beneficiat foarte mult de această uh, schimbare de gen uh, la nivel de direcțional, de, a beneficiat foarte mult de pe urma contribuției femeilor. Și după ce am renunțat eu la postul de uh, președinte al baroului, am susținut o femeie și și baroul uh, portughez este uh, singurul barou care are o prezență majoritară de femei. Iar rezultatele sunt pozitive, sunt excelente, rezultate mult mai bune decât uh, anterior. Și asta într-o profesie dominată în mod uh, tradițional de bărbați, la mine în țară. Vreau să vă spun că sprijin întru totul inițiativa de a, a aduce a mări numărul femeilor în uh, Consiliul de Administrație. Dar vreau să vă spun un lucru. Haideți să nu fim ipocriți. De curând am propus, s-a propus într-un raport o egalitate riguroasă de gen în ceea ce privește numirea judecătorilor la, uh, la Curtea Europeană de Justiție și răspunsul Consiliului a fost că tratatele nu permit acest lucru. Eu vreau să vă întreb următorul, următorul lucru. Care este legitimitatea Uniunii Europene când de a cere companiilor să respecte paritatea și egalitatea de gen în Consiliul de Administrație dacă Uniunea Europeană însăși neagă acest lucru invocând principii constituționale, deci neagă această egalitate de gen instituțiilor sale în ceea ce privește alcătuirea Uh, corpului jurisdicțional al tribunalelor. Deci cu ce legitimitate și, și cu ce argumente morale facem noi acest lucru? Uh, și acest lucru ar fi, ar fi extraordinar pentru companii dacă s-ar recunoaște evident și anume importanța femeilor în postul de conducere. Și o să vă spun încă un lucru. Pentru mine mai important decât prezența femeilor la nivel egalitar în consiliile de administrație și nu numai toate funcțiile de conducere, eu aș dori ca femeile să aibă acces pe, să, în câmpul muncii, fiindcă în Portugalia și nu numai, și în alte țări din Europa, femeile nu, a, nu au acces egal la locuri de muncă și la șansele de lucru, de ocuparea forței de muncă. Iar în țara mea, ca și în alte țări din Uniunea Europeană, în momentul în care femeile își uh, găsesc serviciu, devin uh, independente. Iar dependența femeilor uh, se transformă uneori în violență domestică, iar femeile nu mai au nicio poartă de scăpare, fiindcă fără serviciu, fără o slujbă, nu au cum să se întrețină. Eu aș dori, deci, să ridic și acest aspect. Trebuie să creăm condiții de egalitate în ceea ce privește accesul la câmpul, în câmpul muncii. Pentru ca femeile să se bucure de egalitate în ceea ce privește accesul la locuri de muncă, în ceea ce privește posibilitatea de a câștiga un salariu. Fiindcă dacă nu se va întâmpla acest lucru, atât timp cât nu se întâmplă acest lucru, ne vom continua, ne vom confrunta în continuare cu violență în familie, cazuri grave de violență care se întâmplă și Uh, se întâmplă la mine în țară, uh, ducând la, la rezultate tragice. Doamna uh, președinte, întrebă vorbitorul. Iar accesul în Consiliul de Administrație e foarte important, dar și accesul pe piața muncii și la condiții egale de uh, salarizare și de muncă. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru discursul dumneavoastră. Dragi colegi, avem prevăzută doar o oră pentru această audiere, deci vreau să îi rog pe următorii vorbitori să fie mai subcinți short and precise in their interventions. Madame Bilbao. Doamna Bilbao are cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați organizat această dezbatere. Și aș dori să adresez o întrebare doamnei ministru Muci, respectiv să-i adresez un apel Aș dori să vă rog să fiți de acord cu această inițiativă pentru a înregistra câteva progrese în ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați. Cred că Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia se confruntă cu o problemă majoră. Majoritatea statelor membre, majoritatea regiunilor din statele membre se confruntă cu această problemă care durează deja de ceva vreme și anume există unele norme locale mult mai avansate decât cele europene și cum este posibil să mai credem într-o cetățenie a Uniunii Europene? Mie mi se pare că ne confruntăm cu adevărată problema democratică și vă rog să atrageți tot timpul atenția asupra acestei probleme. Discutăm și despre violența domestică, se vehiculează diferite cifre, dar mie mi se pare că există un lucru și mai grav. Doamna Besera, doamna comisar, cu ocazia audierii respective, s-au referit la faptul că inițiativele privind combaterea violenței domestice nu se bucură de nicio prioritate la dezbaterile în uh, plen. Și întotdeauna foarte puțină lume este prezentă la aceste dezbateri. Deci trebuie să ne întrebăm dacă cât de prezentă este această temă în viața noastră, în realitatea noastră cotidiană. Aș dori să îi mulțumesc invitatei noastre de la OCDE, care i-aș adresa o întrebare. Dumnezeu s-a referit la recomandările OCDE și la contingentele voluntare, care se pare că totuși au dus la anumite progrese și aș dori să știu dacă argumentele economice au avut o pondere mai importantă pentru a permite intrarea unui număr mai mare de femei în Consiliul de Administrație sau și alți factori au fost uh, importanți, flexibilitatea, o bună împăcare a vieții profesionale cu cea familială, care au uh, permis uh, acestor societăți comerciale să angajeze mai multe femei în Consiliul de Administrație. Doamna Gutland. Vă mulțumesc, doamna președinte, Sper că mă puteți auzi. Aș dori să vă mulțumesc uh, invitațiilor, să mulțumesc domnului ministru pentru prezentarea sa, una încurajatoare care îmi dă speranță. Însă v-ați referit și la rezistența pe care o întâmpinăm, care mă îngrijorează puțin. Trebuie să recunosc că mi s-a părut interesantă și prezentarea din partea OCDE și a fost foarte încurajator să aud care sunt beneficiile economice dacă facem ce trebuie aici. Aș dori să aflu din partea dumneavoastră care ar fi potențialele beneficii economice pentru Uniunea Europeană dacă am uh, progresa în legătură cu egalitatea de gen și dacă am ajunge la un mai bun echilibru al reprezentării femeilor în consiliul de administrație a societăților comerciale listate la borse din statele membre. Când mă gândesc la companiile conduse de un număr mai mare de femei, cred că acesta ar avea un impact pozitiv asupra societății, pentru că ar deveni adevărate modele și ar duce la apariția unei uh, situații în care am vedea că femeile care uh, au o bună pregătire profesională, o bună educație, se bucură de aceleași șanse de care se bucură și bărbații. Deci este vorba de o egalitate de drepturi, de o competiție corectă uh, pentru femeile care uh, au o bună educație. Mi se pare de asemenea că avem în fața noastră o oportunitate legată de beneficiile economice, de crearea unor noi oportunități pentru societățile noastre comerciale din Europa. Deci, dacă ați putea să-mi spuneți care sunt, după părerea dumneavoastră, argumentele economice pe care le, fol- le putem folosi în dezbaterea parlamentară. Mulțumesc, doamna Mosca, de cuvântul. Vă mulțumesc foarte pe scurt. Aș dori să-mi adresez și eu aceeași întrebare ca cea adresată de doamna Arena și anume de ce nu putem argumenta, argumenta împotriva celor care susțin că nu este nevoie de o mai bună reprezentare a femeilor în Consiliul de administrație? pentru că am enumerat foarte clar care sunt uh, avantajele care ar rezulta în urma uh, punerii în aplicare a acestei uh, directive, care, din păcate, are un caracter orientativ, nu obligatoriu. În Italia, țara din care provin eu, s-a purtat o dezbatere aprinsă pe această temă. În Italia, legea este mult mai strictă decât această directivă. Și vedem cum s-au prăbușit contraargumentele aduse acestei uh, directive și poate putem uh, recurge la toate aceste informații. Domnul Tarabel are cuvântul. Mulțumesc. Invitata noastră de la OCDE a subliniat avantajele clare ale parității care se văd în societățile unde sunt aproape în număr egal femeile și bărbații în uh, consiliile de administrație. S-a văzut din criza recentă că um, cu cât erau mai multe femei în consiliile de administrație, cu, cu atât societățile respective rezistau mai bine la criză, pentru că gestiunea era diferită. Apoi, um, inițiativa norvegiană, inițiată de um, ministrul conservator Gabriel Sen, care a fost până la urmă susținut de o majoritate în Norvegia, deși cei din propriului partid nu erau de aceeași părere, însă până la urmă s-a văzut că e foarte eficientă politica de uh, contingente pentru că altfel politica nu se schimbă atât de repede cât ne-am dorit. În al treilea rând vreau să spun că noi suntem politicieni, nu suntem diplomați. Îi respect pe diplomați, dar ei nu pot vorbi atât de peșleau ca noi. Eu aș vrea, stimată doamnă, să fie uh, arătate cu degetul țările care se opun. Ni se spune că Germania. Haideți să arătăm că Germania se opune și uh, pentru că ei spun că au deja legislație în acest sens și că nu vor uh, dispozitive europene. Haideți să depășim acest egoism, la fel și suedezii care spun că ei au uh, norme mult mai bune. Păi haideți să încercăm să-i aducem și pe ceilalți la același nivel și haideți să-i facem pe cei care sunt împotrivă să se simtă vinovați. Poate că unele state sunt super conservatoare și nu vor uh, obligații unde nu e cazul. Dar uh, problema în Consiliul European este că avem o minoritate de blocaj și cred că pentru asta ar trebui revizuite tratatele. Sunt convins că s-ar putea face multe schimbări. Deci, ar trebui să știm cine blochează și de ce și să uh, schimbăm situația. Înțeleg că și țările de jos sunt împotrivă. Cred că va fi deci dificilă președinția care uh, va urma după dumneavoastră dar uh, poate că drepturile femeilor sunt mai recunoscute în unele state decât în altele. Deci haideți să spunem lucrurilor pe nume, haideți să aflăm direct ce state se opun și să facem presiune asupra liderilor lor ca să uh, își rectifice greșeala. Ce pledoarie frumoasă, mulțumesc, doamna lui Grip. Merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc și eu uh, să nu mă repet, sunt ultima pe listă și uh, vreau să vă spun că sunt întru totul de acord cu colegul uh, meu și cu ce au spus și alți colegi și aș dori și eu să știu exact uh, cine se opune. Nu vreau să facem naming and shaming, nu vreau să arătăm cu degetul pe vinovați, dar e bine să știm care sunt statele care formează această minoritate de blocare, pentru că dacă le identificăm, vom putea și noi să facem presiuni ulterior și să ne transmitem mesajul. Eu vin dintr-o țară, Franța, care a adoptat uh, acum câțiva ani o inițiativă susținută de o majoritate care ar fi, putută, ar fi ar putea fi numită conservatoare la inițiativa unui grup de parlamentari. E vorba de o lege care a introdus contingente, ea a intrat deja în vigoare, ce e mai greu rămâne încă de făcut pentru că nu s-au respectat, nu s-au atins încă obiectivele stabilite prin lege, dar e foarte interesant, se știu multe despre beneficiile economice de multe ori acestea cresc când sunt mai multe femei în consiliile de administrație și o cifră importantă este cea de 28 de mii de miliarde de dolari în 10 ani pe plan mondial. Acesta ar fi beneficiul, un sfert din uh, mm, uh, venitul brut mondial. Asta arată un studiu recent al McKinsey Asta s-ar obține dacă ar exista o egalitate reală între femei și bărbați pe piața de muncă. Nu putem să rămânem uh, indiferenți și vă rog să-mi răspundeți în legătură cu acest naming and shame. Mulțumesc, doamna Regner. Stimmt es, Frau Vorsitzende, dass ich nachher... Cred că, doamna președinte, că voi reveni și după aceea în calitate de raportor. Doamna președinte, da, dumneavoastră și doamna Gabriel veți avea remarcile în uh, concluzie. Vă mulțumesc. Atunci am o întrebare scurtă adresată doamnei Jurdon. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am observat că OCDE-ul se întreabă mai puțin de, nu, nu se întreabă de ce avem nevoie de mai multe femei în consilii de administrație și cum ar trebui să ajungem la această situație. Și aș dori să vă întreb, întreb un lucru în legătură cu monitorizarea. Care este reacția statelor în momentul uh, în care, în urma procesului de monitorizare, le atrageți atenția că progresele sunt uh, reduse și cum le convingeți să um, ia în serios această temă. Mi-ați făcut o prezentare minunată și cred că argumentele economice sunt mai potrivite pentru a convinge statele membre să se angajeze mai mult în acest sens. Deci dacă puteți să ne dați câteva uh, detalii în plus uh, în legătură cu monitorizarea. Doamna președinte, am identificat două întrebări adresate doamnei Jurdon uh, și aș uh, propune ca dumnei să fie prima cu răspunsurile. Vă mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție diferitele întrebări și diferitele opinii în ceea ce privește contingentele. Un element pe care încercăm să-l înțelegem este următorul. În primul rând, prin orice măsură, fie că este vorba, vorba de legislație sau de o măsură voluntară, trebuie să ne întrebăm care a fost intenția, scopul inițial. Deci, din această perspectivă, când vine vorba de contingente și care este impactul acestora, de totul depinde de întrebarea pe care ți-o pui dacă este să examinăm anumite cazuri, în Norvegia, de exemplu, s-a ajuns la 40% reprezentarea femeilor în uh, Consiliul de Administrație, însă obiectivul, scopul final este ca femeile să aibă, să fie mai bine reprezentate în toate la nivelurile unde se iau decizii. Deci uh, trebuie să ținem seama de acest aspect, dacă există această legătură și de ce nu se ajunge la această situație și care sunt uh, condițiile care trebuie să fie împlinite pentru a se ajunge în această situație. Lucrăm foarte mult și în uh, spațiul uh, asiatic și am văzut că și în India s-a adoptat de curând o lege prin care se cere prezența unei femei în, într-un consiliu de administrație și chiar dacă se va ajunge în situația în care o femeie să fie reprezentată în Consiliul de Administrație, este posibil să mm, vedeți foarte multe societăți comerciale care vor respecta acest criteriu, însă nu vor alege poate cea mai potrivită persoană pentru uh, postul respectiv. Deci trebuie să, mm, ca acești candidați să fie foarte bine pregătiți pentru a ocupa posturile respective. Deci trebuie să ne gândim la o gamă largă de, de factori. O lege nu va fi suficientă pentru a garanta atingerea obiectivului pe care și-l doresc politicienii. Întrebarea referitoare la monitorizare este una foarte bună. Avem acest uh, comitet uh, care se ocupă de uh, guvernanța societăților comerciale transmitem un chestionar uh, participanților, este o abordare pe care am avut-o și în trecut și nu dăm note statelor. Facem o comparație între ele și chiar și în state cum este Japonia, care uh, sunt în urmă, cred că Japonia și Coreea sunt cam pe ultimele locuri din acest punct de vedere, și aceste state sunt foarte interesate pentru că, cel puțin odată cu noile guverne, există un interes mai mare. Știm că uh, participarea femeilor ocupă un rol uh, proeminent pe, reforma, pe agenda de reforme, de reforme economice, deci această temă este luată în serios chiar și de state cum este Japonia și cred că ei se folosesc de noi cumva pentru a-i sprijini pe uh, actorii care doresc să se înregistreze progrese în acest domeniu. Suntem optimiști din punctul de vedere al progreselor pe care le putem înregistra. De fiecare dată verificăm uh, informațiile, nu ne bazăm doar pe răspunsurile pe care le primim din partea statelor membre, dar întotdeauna promovăm și sprijinim purtarea unui uh, adevărat dialog. Doamna președinte, înainte să Uh, dau cuvântul uh, doamnei ministru. Îl întreb pe domnul Stein din partea Direcției Generală Justiție dacă dorește să aibă o intervenție uh, succintă. Vă mulțumesc, voi fi foarte succint. Aș dori să mulțumesc în primul rând Parlamentului European nu doar pentru organizarea acestei audieri, dar și pentru sprijinul continuu pe care l-a manifestat față de această directivă și aș dori să mulțumesc și președinției luxemburgheză pentru cooperarea strânsă de care a dat uh, dovadă și pentru acordarea priorității politice necesare acestei propuneri. În momentul în care Comisia Europeană a venit cu această propunere în urmă cu trei ani, a înțeles foarte bine faptul că această propunere va fi una controversată din punct de vedere politic și că în ciuda uh, dovezilor care stau la dispoziția noastră, există o divergență de opinii între statele membre despre care ar fi cea mai potrivită abordare. Tocmai de aceea am încercat să stabilim un calendar foarte clar un, uh, și obiective foarte clare, însă ne-am îndepărtat de contingente obligatorii. Am ales uh, o altă abordare, stabilirea unor obligații uh, legale. Nu ne referim la procesul de selectarea a membrilor în Consiliul de Administrație și noi suntem convinși că respectarea obligațiilor uh, juridice stabilite ar fi foarte utilă, ar reprezenta un mare pas uh, înainte pentru a atinge obiectivele stabilite în directivă. Parlamentul a fost de acord cu această abordare, nu a modificat filosofia ideea care stă la baza propunerii Comisiei Europene. Ați consolidat uh, textul prin amendamentele adoptate și pe parcursul negocierilor purtate cu Consiliul, care se desfășoară deja de trei ani, a fost stabilit un uh, criteriu de referință uh, față de acest text. Dacă textul respectă spiritul inițial al acestei propuneri statele membre pot recurge la abordări alternative atâta vreme cât aceste abordări alternative duc la obiectivele pe care dorim să le atingem. Eu cred că în această lumină textul uh, care este discutat acum cu Consiliu respectă filozofia de bază a acestui uh, text. Am uh, lucrat la nivel tehnic mult cu diferite președinții și considerăm că acest text poate fi adoptat. Cred că a venit momentul ca și Consiliul să, să-și adopte propria poziție și suntem de acord cu părerea doamnei Munci. Pe data de 7 decembrie, la Consiliul EPSCO, trebuie purtată această dezbatere și ne bucură faptul că, că președinția se angajează atât de mult pentru a promova această temă. Considerăm că am depășit etapa tehnică, acum rămâne doar să convingem statele membre care se opun acestei propuneri de necesitatea de a o adopta. Uh, noi facem aceste eforturi uh, și președinția Consiliului depune eforturi în acest sens și orice sprijin din partea Parlamentului European ar fi util pentru a influența poziția guvernelor care mai trebuie convinsă. Este un moment crucial pentru destinul acestei propuneri și am încurajat pe toată lumea să se uh, angajeze în promovarea acestei propuneri. Mulțumesc, doamna Muci, aveți cuvântul. Les, les interventions euh, excellentes de Madame Jourdan et de Monsieur Stein me permettent d'être très brève. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund întrebărilor adresate. În primul rând, vreau să vă spun că eu nu vreau să fac o listă a persoanelor arătate cu degetul naming and shaming. O să vă dezamăgesc, fiindcă negocierile nici măcar nu au fost finalizate. Și da, trebuie spus că îmi fac griji, dar nu am renunțat la nădejde. Uh, și în ceea ce privește Consiliul de la începutul lui decembrie, v-am spus la începutul intervenției mele că am retras propunerea în cadrul Consiliului de pe 5 octombrie, tocmai pentru a permite tuturor țărilor, inclusiv uh, statelor ezitante, să se dedice trup și suflet acestei propuneri, care nu este atât de stringentă care este de natură umanitară și are umanistă și are un, o natură ambițioasă și merită să fie reținută. Cred în egală măsură că putem să deblocăm lucrurile pe marginea acestui dosar. Ați spus că poate a spus că astăzi prezența nu este număr mare astăzi în sală. Eu le mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți și totuși văd că sunt uh, prezenți deputați astăzi care ar putea să intervină pe lângă angajator, pe lângă colegilor, pentru ca uh, așa aceștia să intervină în țară pe lângă cei care ezită și știți foarte bine cine sunt, știți foarte bine cine sunt și poate că au nevoie de un imbold pentru a Uh, aproba pentru a susține această directivă. Vous l'avez dit, ați spus-o și dumneavoastră, această directivă are valoare de simbol. Este un semnal și, de asemenea, îi sunt recunoscătoare doamnei Jourdan, care a spus că nu uh, este important doar să eliminăm deficitul democratic. Trebuie să ținem cont și de toate probele și studiile care dau dovada că este vorba într-adevăr de un argument uh, în domeniul competitivității întreprinderilor noastre. Această directivă ne-a permis încă de pe acum să contrazicem toate prejudecățile care mai sunt uh, încă prezente în uh, legătură cu um, creșterea numărului de femei implicate în procesul decizional economic. Cred că o deputată din Spania a spus că în orice caz dosarele din domeniul legalității nu progresează niciodată suficient de repede și trebuie să confirm această constatare. Cu toate acestea, sunt de acord cu dumneavoastră și uh, domnul deputat portughez a spus-o și el, lupta noastră nu se mărginește doar la mediul economic, ci se răsfrânge și asupra altor domenii, mai ales uh, celui juridic, dar și în lumea muncii în general. Sunt necesare demersuri diferite pentru a uh, ajunge la același rezultat. Am spus-o de la bun început, nu există soluții minune. Există mai multe măsuri, mai multe pachete de măsuri care trebuie implementate în bază obligatorie sau în bază facultativă și aș dori să subliniez încă o dată că pentru mine acest pachet nu poate fi complet fără contingente și fără directiva pentru contingente. Așadar, voi continua eforturile în următoarele săptămâni pentru a convinge nivelul tehnic, nivelul administrativ și mai presus de toate nivelul politic, pentru că ați uh, avut dreptate, acum uh, este vorba de o uh, provocare politică ca să încercăm să-i convingem pe cei care încă mai au îndoieli. În intervențiile dumneavoastră am ascultat cu plăcere și toate argumentele legate de um, legislația națională existentă. Da, ar fi ideal să fie avut de acum 10 ani o directivă cadru care să fi putut stabili uh, pragul pentru diferitele state membre, dar mai important este că există state în care s-au uh, introdus legislații obligatorii. Dar ce mi-ar plăcea mie ar fi ca și în Europa să se transmită mesajul corect și Europa să încurajeze statele membre să continue pe această cale și să convingă statele membre care încă nu îndrăznesc să acționeze și să transmită un mesaj puternic în întreaga Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru! Înainte de a încheia această reuniune, am uh, de dat cuvântul la două persoane pentru uh, concluzii și o să încep cu doamna Gabriel. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, doamnă Jourdan. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru contribuții. Mulțumesc colegilor pentru angajament și mulțumesc pentru că susțineți totdeauna poziția coerentă a Parlamentului European. Cred că astăzi a fost foarte important că am reușit să facem un bilanț uh, al situației la doi ani după votul Parlamentului în primă lectură la doi ani după ce grupurile politice din Parlament s-au pus de acord asupra unui text echilibrat, realist și pragmatic pentru a putea începe negocierile. După cum spunea și uh, invitata noastră, este vorba de uh, o chestiune crucială cu o importanță dublă. În primul rând, o prezență sporită a femeilor în consiliile de administrație înseamnă o mai bună gestiune și o mai bună performanță economică. Și încă o dată, au spus-o mai mulți astăzi, că uh, trebuie să începem să valorizăm potențialul femeilor, să uh, ne dotăm cu instrumentele necesare pentru a ne maximiza potențialul economic și social. Apoi se vede că măsurile legislative funcționează. Între momentul ă, de acum 2 ani și ziua de astăzi a crescut cu 50% numărul de femei în consiliile de administrație, ceea ce înseamnă realmente că presiunea legislativă poate să aibă efecte benefice și are acum consecințe reale. Se vede astăzi în ce măsură presiunea legislativă influențează întreprinderile care încearcă să anticipeze această directivă și selecționează femei competente. Apoi, cred că este important să ținem totdeauna cont de marjele de manevră pe care le avem la dispoziție. Parlamentul a făcut eforturi pentru a propune un text care să conțină tot ce trebuie pentru ca toate temerile să fie uh, luate în calcul. Am spus-o, contingentele nu sunt un scop în sine, sunt doar un mijloc pentru a ajunge la o mai bună reprezentare pentru femei și bărbați și pentru a se ajunge la o adevărată egalitate. Acum, dacă statele sunt gata să-și ia angajamente pentru rezultate reale, totul uh, tot ce trebuie este prevăzut în text, inclusiv clauza de flexibilitate despre care s-a vorbit atât. De altfel, de doi ani nu mai așteptăm decât angajamentul statelor membre și acțiuni coerente ca să obținem rezultate reale. Și astfel ajung la ultimul punct, aș dori să amintesc de efectul de cumulare pe care îl va avea probabil această directivă. E vorba de efecte pozitive la diferite niveluri ale ierarhiei, nu doar datorită măsurilor conexe, ci pentru că se uh, va întrerupe conformismul în consiliile de administrație. Haideți să nu uităm de puterea exemplului. În concluzie, e momentul ca statele membre să abordeze acest subiect. Doamnă ministru, vă susținem Sperăm ca pe 7 decembrie acest subiect să fie reținut definitiv pe ordinea de zi. E momentul pentru Parlament, dar și pentru europeni și europene să se transmită un semnal clar în privința egalității dintre femei și bărbați și sper că această comisie să aibă curajul să meargă până la un rezultat pozitiv pentru că până la urmă e singura directivă care vizează direct egalitatea între femei și bărbați și care ar însemna un mare pas înainte. Mulțumesc. Madame uh, Gab- Mulțumesc, doamnă Gabriel. Ultimul cuvânt îl are doamna Regna. <laughs> Uh, Vă mulțumesc. În momentul în care în Parlamentul European am uh, votat despre, pe marginea acestei directive în mandatul trecut, deja în urmă cu 2 ani. Am uh, crezut că vom avea, vom întâmpina dificultăți cu feministele. Însă acum vedem că este vorba de consiliile de administrație Um, pentru consiliile uh, directoare nu s-a prevăzut uh, o asemenea normă și până la urmă este vorba de instrumente propuse care țin seama de principiul proporționalității și subsidiarității. Deci statele membre nu pot spune că li se impune ceva de, de la nivelul uh, european. Deci, până la urmă, avem în fața noastră un instrument care ar trebui să garanteze, care ar permite să evolueze calitatea în aceste, în aceste societăți comerciale. Deci, toată lumea ar trebui să ne mulțumească pentru această propunere, pentru acest instrument. Între timp, am uh, votat această directivă făcând, de fapt, un cadou Consiliului și acum Consiliul ezită. Și aș dori să vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru angajamentul dumneavoastră și pentru scrisorul, uh, scrisoarea pe care ați redactat-o împreună cu doamna comisar Iurova și pe care ați adresat-o uh, miniștrilor, pentru că mie mi se pare că de fiecare dată când se amintește conceptul de contingente, toată lumea nu mai este de acord. În uh, scrisoarea dumneavoastră reflectați foarte bine spiritul uh, inițial foarte bun al acestei uh, propuneri și m-am gândit ce anume am mai putea face fiecare dintre noi. Eventual am putea adresa scrisori ministrilor de resort uh, naționali care deseori nu se exprimă în mod foarte clar, deseori se ascund uh, când vine vorba de această temă, deci eventual ar trebui să intrăm și pe terenul de joc național. Și în fine, în urma tuturor intervențiilor de astăzi, în urma argumentelor pe care le-am auzit din partea OCDE, cred că pot spune că știm că este un lucru irațional din punct de vedere economic și este un lucru răuvo- răuvoitor să nu fim de acord cu această directivă. Și drept urmare, aș dori să vă transmit dumneavoastră acest mesaj Sper că um, aveți un curaj suplimentar, uh, intrați cu un curaj suplimentar în ultima etapă a muncii pe care trebuie să o faceți. Oh, Mulțumesc tuturor celor luat cuvântul, mai ales invitatelor noastre, pentru această discuție foarte interesantă. Și acum uh, îi rog pe colegii din țările care nu au fost numite să se mobilizeze și uh, urăm uh, mult succes, mult curaj, mult energie tuturor, mai ales am de ministru.